viața oamenilor și capacitatea morală a Uniunii Europene de a-și găsi locul în lume. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă comisar. Încheiem discuția. Votul va avea loc mâine la prânz. Trecem acum la raportul doamnei Sârbu și anume agricultura ca sector strategic în cadrul siguranței alimentare. Dau cuvântul doamnei raportor

mulțumesc, Vreau să-i mulumesc doamnei Sârbu pentru efortul susținut și excelent pe care l-a făcut. De asemenea, vreau să-i mulțumesc pentru spiritul de colaborare de care a dat dovadă. Regret însă că această dezbatere are loc înainte de uh, miezul nopții. Poate că aceasta este o dovadă a faptului că Uniunea Europeană se va trezi prea târziu uh, în mom- uh, și își va da seama prea târziu că suntem volatili, că suntem uh, foarte fragili în ceea ce privește securitatea alimentară. Această dezbatere ar trebui să fie susținută și pe viitor. Am avut o serie de comentarii care au fost deja, cred, incluse în textul pe care îl vom vota. Cred că avem nevoie de toate tipurile de sisteme de producție, pentru că cu toatele contribuie la securitatea alimentară. Da, trebuie să luptăm împotriva, împotriva volatilității preț, prețurilor, și uh, a piețelor. Din păcate însă avem o problemă și anume veniturile mici ale agricultorilor. Agricultorii nu vor lucra atâta timp cât veniturile pe care le primesc sunt scăzute. Însă vă mulțumesc pentru uh, efortul depus. Urmează domnul Nicolași. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Deoarece populația crește în continuare, trebuie să avem o agricultură tot mai intensivă pentru a asigura uh, securitatea alimentară. Și pentru a garanta această securitate alimentară trebuie să creștem transparența în lanțul alimentar și trebuie să avem un uh, tratament corect al agricultorilor. Trebuie să avem o agricultură viabilă și prețuri corecte. Cred că este important să aplicăm o politică puternică de dezvoltare rurală prin care vom asigura viabilitatea um, agriculturii și vom crește veniturile populației agricole. De asemenea, vom crește și numărul de locuri de muncă. Agricultura este importantă cu atât mai mult în zonele mai puțin defavorizate și de aceea va trebui să adoptăm stimulente care să um, susțină dezvoltarea mediului rural, care să atragă mai mulți oameni la țară și să asigure dezvoltarea rurală. Mulțumesc, uh, domnul uh, Luis Alves. Quero dar os meus parabéns sinceros à colega Sorbu. Aș vrea să o felicit pe doamna Sârbu, în special pentru faptul că este un raport care eh, tratează probleme agricole extrem de complexe, cum ar fi dezvoltarea, concurența, piața internă, reglementările financiare și faptul că este vorba de o problemă care, nu, care depășește frontierele Uniunii Europene. Sunt așadar chestiuni extrem de importante pentru agricultură și pentru fermieri în acest raport și evident se vorbește despre nevoia de a avea rezerve suficiente de hrană. Acest lucru se va realiza numai dacă obiectivele ambițioase ale reformei PAC se vor realiza și dacă politica agricolă comună va depăși eh, granițele sale stricte și va lua în considerare și alte eh, zone politice și alte organizații. Și acest raport este foarte bun din acest punct de vedere. Mulțumesc, domnul Wojciechowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Też... Vă mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, la fel ca și colegii mei, o felicit pe doamna Sârbu pentru raportul excelent pe care ni l-a prezentat. Cred că acesta este unul dintre cele mai importante rapoarte pe care le discutăm în mandatul actual. Suntem din ce în ce mai numeroși la nivel mondial, iar uh, zonele fertile devin din ce în ce mai puține. Prin urmare, alimentele reprezintă un bun strategic. Dacă petrolul poate fi înlocuit prin energia solară, spre exemplu, nu putem înlocui alimentele sub nicio formă. În Uniunea Europeană, în continuare, ne, con- ne comportăm de parcă am avea în continuare o supraproducție, un surplus la nivel alimentar. Politica comună a avut drept obiectiv scăderea ofertei de alimente. Acum trebuie să ne pregătim pentru perioada în care oferta va fi prea scăzută în comparație cu uh, cererea. Este momentul oportun pentru a trage semnalul de alarmă prin intermediul acestui raport. E clar că trebuie să schimbăm sistemul pentru a proteja agricultura. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Präsident. Domnul Iar, vă mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce avem uh, adeseori nu apreciem. Asta se întâmplă și în viața de zi cu zi și în politică. În continuare, părem a avea un surplus de alimente în Uniunea Europeană, în continuare avem bunuri de cumpărat. Însă, dacă ne uităm la statistici, ne-am dat seama că uh, Uh, situația nu este chiar atât de roz pe cât ne-am așteptat și tocmai de aceea vreau să-i mulțumesc doamnei Sârbu pentru că a adus în prim plan această temă. E clar că și noi la nivel european avem nevoie de o politică agrară comună care să asigure suficiente alimente cetățenilor europeni. Pornind de la premisa că populația uh, mondială crește și de asemenea prețurile la energie cresc, e clar că uh, apar pe măsură ce trece timpul o serie de provocări pe care cetățenii europeni nu le vor putea depăși de unii singuri. Vă mulțumesc. Urmează domnul Tamașic. Domnule președinte, Furnizarea de alimente sau aprovizionarea cu alimente a cetățenilor Uniunii Europene va deveni cea mai mare provocare în câteva decenii. Raportul doamnei Sârbu ilustrează faptul că produsele alimentare și apa potabilă vor deveni resurse așa cum este petrolul astăzi. Așadar, raportul este de mare actualitate astăzi pentru că începem uh, pregătirile pentru discuțiile privind viitorul politicii agricole comune și primele discuții cu privire la perspectivele financiare. Și unii ar vrea să reducă cheltuielile agricole. Agricultura însă nu furnizează doar produse alimentare, ci și valori care nu vor putea fi asigurate în absența ei. Mulțumesc, doamna Morvai élelmiszerbiztonságról szólva zavaró számomra. Mulțumesc foarte mult. Securitatea alimentară este o problemă uh, am o problemă cu acest raport pentru că uh, toate statele sunt considerate pe, uh, să fi într-o situație egală, pe când lucrurile nu stau așa cu noile state membre. Începește Ungaria. Am două întrebări. Cum e posibil ca într-o țară uh, unde există condiții foarte bune pentru practicarea agriculturii, sunt și copii sau chiar adulți care suferă de foame, care nu mănâncă suficient. Cum e posibil ca agricultura care se dezvoltă pe suprafețe enorme și se produce la scară industrială și apoi aceste produse, aceste fructe și legume sunt transferate în străinătate și procesate spre profitul unor corporații străine care după aceea ne vând produsele acestea procesate la prețuri exorbitante. Mulțumesc, domnul Kelly. Domnule Kelly. Domnul Kelly, spune președintele. Eh, Vă mulțumesc. La rândul meu vreau să o felicit pe doamna Sârbu pentru uh, munca excelentă. Doamna Sârbu a acoperit o serie de teme. E clar că avem nevoie de un pact bine fondat. Sper că, Uniune, uh, că Parlamentul European se va asigura că PAC-ul nu se va uh, nu va fi diminuat sau diluat pe parcursul discuțiilor. De asemenea, e important să sprijinim tinerii agricultori. Dați-mi voie să fac și eu un comentariu care se referă tocmai la faptul că avem o politică uh, care încurajează crearea unor uh, recolte care urmează mai apoi să fie folosite pentru obținerea energiei. Oare n-ar fi bine să regândim această politică pentru că multe alimente practic sunt răpite de la gura cetățenilor europeni și trimise uh, sau folosite pentru a fi produsă energie? Vă mulțumim, domnule Kelly. Urmează domnul Segedi. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. A jelentésből egyértelmű... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, am observat din acest raport că agricultura nu va mai putea fi ce a fost până acum. Nu vom mai putea transporta produse de la un capăt al lumii în celălalt uh, capăt nu vom mai putea să importăm uh, mere sau uh, paprika din uh, Brazilia, din China și nu vom mai putea să importăm carne pentru că aceste produse fac parcurg distanțe de mai multe săptămâni și atunci uh, trebuie să se utilizeze conservanți care, conservanți care sunt adesea nocivi sau periculoși pentru sănătate. Și după aceea suntem uh, surprinși uh, să vedem cât de multe boli apar și cât de multe tumori apar. Deci cred că ar trebui mai degrabă să susținem micile exploatații astfel încât acestea să fie un fel de plasă de salvare Mulțumesc, doamna Ferreira. Senhor Presidente, o reconhecimento da agricultura como um setor estratégico. Mulțumesc, domnule președinte. Recunoașterea faptului că agricultura este un sector strategic, agricultura și uh, industria alimentară, uh, acestea sunt lucruri care sunt menționate în uh, raport, în raportul doamnei Sârbu. Uh, și de asemenea problema insecurității alimentate. Dificultatea de a oferi o cantitate suficientă de alimente pentru toată populația este uh, printre cele mai importante subiecte și uh, trebuie de, de asemenea să luptăm împotriva volatilității prețurilor. Volatilitatea aceasta a venit adesea din speculații financiare pe piețele alimentare, o zonă în care speculatorii au investit foarte mult s-au concentrat pe acest sector atunci când alte zone nu au mai fost atât de productive și nu putem opri aceste speculații decât dacă nu mai permitem ca instrumente cum sunt produsele derivate să fie folosite pe piețele de mărfuri alimentare. Din nefericire, Uniunea Europeană nu a luptat suficient împotriva acestor mecanisme sinistre de speculație, așa cum se uh, recunoaște în, într-un raport, în raport recent creat de reprezentantul special pentru uh, alimente. Doamna Aroca Alia. On, in relation to many other issues that are going on in the Parliament, we are discussing uh, the poorest of... Discutăm acum despre cei mai săraci din uh, Uniunea Europeană, despre romi. Avem o politică privind romii care ar trebui să fie pusă pe picioare în timpul președinției eh, euro, eh, maghiare. În momentul de față, dacă tot vorbim despre agricultură, trebuie să aduc în atenția dumneavoastră situația romilor, pentru că aceștia nu au alimentele de care au nevoie și nici nu și le pot produce, pentru că eh, de cele mai multe ori nu au dreptul de a avea în proprietate suprafețe de teren. Și Tocmai de aceea cer Comisiei și celor care se ocupă de acest proiect să țină cont și de celelalte proiecte deja demarate care încearcă practic să asigure viitorul uh, generațiilor următoare. Vă mulțumim. Urmează doamna Georgieva. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută acest raport oportun pentru că prețurile la alimente cresc dramatic datorită condițiilor uh, climatologice și dezastrelor naturale, dar și ca urmare a majorărilor prețurilor la energie care au un impact asupra prețului produselor alimentare. Vreau să-i mulțumesc în mod deosebit doamnei raportor, doamna Sârbu, precum și membrilor Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală pentru eforturile depuse. Securitatea alimentară este fundamentală pentru aproape un miliard de oameni din întreaga lume care încă suferă de foamete. De asemenea, este importantă și pentru populațiile vulnerabile din Uniunea Europeană. Pentru acestea, politica agricolă comună face într-adevăr diferența. Adesea, această PAC a fost uh, criticată, dar a reușit să le ofere cetățenilor produse alimentare la prețuri accesibile și a asigurat siguranța uh, alimentară în Europa. Acest lucru trebuie să continue. Securitatea alimentară este esențială în comunicarea privind uh, PAC înspre 2020, care a fost adoptată pe 18 noiembrie de către Comisie. Raportul uh, elaborat de doamna Sârbu subliniază problema volatilității excesive a prețurilor, care este strâns legată de securitatea alimentară datorită impactului pe care îl are asupra agricultorilor și consumatorilor. Comisia este de acord că trebuie să abordăm această volatilitate excesivă a prețurilor. Trebuie să avem uh, o mai bună transparență și o mai bună supraveghere pentru a aborda aceste riscuri. Avem nevoie de o mai bună reglementare financiară, dar trebuie să îmbunătățim substanțial și transparența pe piață. Raportul recomandă crearea unui sistem global alimentar. Nu este un subiect deloc ușor. Am avut experiențe în trecut în ceea ce privește mărfurile de la consum și acestea nu s-au dovedit de succes. De aceea, acest uh, subiect necesită fără îndoială dezbateri mai detaliate. Necesită de asemenea și analiza experiențelor dobândite din uh, urma facilității de un miliard adoptată de Comisie în 2008. Uh, de asemenea, trebuie să analizăm experiența dobândită în urma colaborării între Uniunea Europeană și FAO și programul mondial pentru hrană. Vrem să ne asigurăm că aceste stocuri uh, tampon um, atenuează șocul creșterii prețurilor. Toate acestea vor putea fi dezvoltate atunci când uh, G20 va analiza mai îndeaproape problema stocurilor de hrană și vă asigur că Comisia Europeană va participa activ la deliberările care vor avea loc în săptămânile următoare. În cele din urmă, raportul și mulți dintre dumneavoastră uh, prezenți în această uh, seară ați făcut un apel la o politică puternică agricolă și de dezvoltare rurală care să poată asigura securitatea alimentară pentru toți, cu sprijinul inovației și cercetării, pentru a face față provocării de a produce mai mult cu resursele limitate pe care le avem și pe care le vom avea în continuare. Comisia este pe deplin de acord cu această abordare. Nu există un alt instrument mai relevant pentru a îndeplini aceste obiective decât o politică agricolă comună puternică ce poate garanta competitivitatea agricolă și de mediu a agriculturii și care să poată atrage tinerii în sectorul agricol al Europei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. Am încheiat discuția. Votul va avea loc mâine la prânz. Următoarea ședință va avea loc mâine, marți, 18 ianuarie 2011